sociale și uh, anumite soluții care se aplică în țările cu venituri uh, mari, uh, sigur că nu pot fi sau nu trebuie să fie urmate și nici de cum impuse de al- către alte state membre. Doamna președintă, mulțumesc domnule comisar. Uh, dezbaterea se încheie aici. Și vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o declarație a Comisiei privind măsurile de securitate și prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană. Vom deschide dezbaterea dând cuvântul domnului comisar. Domnule Oettinger. Data de douăzeci aprilie a fost o zi neagră pentru Golful Mexicului, pentru Statele Unite și pentru lume de patru săptămâni, autoritățile și reprezentanții industriei uh, fac eforturi uh, pentru a opri această mare neagră, dar uh, nu reușesc să o facă. Luptă pentru a limita um, problemele cu care se confruntă zonele de coastă. Iată limitele uh, exploatărilor uh, resurselor de gaze și petrol uh, offshore Opinia publică în Statele Unite și în Europa um, a discutat foarte mult această chestiune. Uh, Uniunea Europeană uh, și Norvegia uh, produc peste 200 de mii de tone de petrol brut pe an. Wie im Golf von Mexiko haben E vorba de exploatări în zona Mării Nordului de adâncime um, nu sunt uh, exploatări uh, atât de extreme ca și în Golful Mexicului, dar ar putea apărea accidente similare. Avem uh, instanțe și mecanisme adecvate pentru a reacționa la aceste um, tipuri de incidente. Avem Agenția Europeană pentru Securitatea Maritimă avem mecanisme de protecție civilă, avem uh, nave de protecție civilă și uh, măsuri de coordonare a măsurilor de protecție civilă. Și colega Gheorgheva a oferit deja ajutorul Uniunii Europene pentru criza din Golful Mexicului. Obiectivul nostru este prevenirea unor astfel de evenimente pentru a nu ne confrunta cu consecințele unei astfel de catastrofe. Alături de comisarul Potocnic am cerut serviciilor comisiei să examineze legislația care s-ar aplica. Această legislație europeană fixează cadrul uh, securității și protecției mediului și se vizează și cazul uh, unui eventual accident. Se fixează norme minime de, pentru echipament și pentru instalații, precum și norme minime de, pentru securitatea și sănătatea celor care lucrează acolo. Aceste norme legislative vor fi examinate pentru a vedea dacă, în cazuri de catastrofă, vom putea beneficia de instrumente optime. E vorba de um, o cooperare strânsă cu autoritățile naționale, pentru că o mare parte dintre dispozițiile din domeniul sănătății și securității sunt uh, de responsabilitatea statelor membre și nu de responsabilitatea comisiei. Bineînțeles, uh, rezultatul uh, acestor măsuri depinde și de comportamentul uh, agenților economici care exploatează aceste structuri. Deci, reprezentanții industriei și um, cei ai statului trebuie să coopereze pentru că exploatarea resurselor să fie optime și acest lucru trebuie să fie înțeles și de opinia publică. Această chestiune trebuie să fie în centrul discuțiilor cu părțile interesate. În săptămâna viitoare se va întâlni un consorțiu al furnizorilor majori de energie O astfel de reuniune a avut deja loc uh, în prezența colegei Gherghieva și uh, s-a cerut atunci uh, să se ia toate măsurile necesare dacă ar apărea un accident similar în Uniunea Europeană și mai ales pentru a evita aceste tipuri de accidente. Am pus 12 întrebări întreprinderilor. Ele trebuie să răspundă la aceste întrebări. E vorba de securitatea pe platformele uh, offshore pentru exploatarea gazului și petrolului. Sunt chestiuni capitale pentru apele de coastă ale țărilor membre. Uh, ne aflăm la începutul unui proces care vizează garantarea transparenței operațiunilor industriale. E vorba de identificarea celor mai bune proceduri în acest sens. Luna viitoare vom avea loc o a doua întâlnire după ce vom face um, bilanțul uh, acestui accident uh, um, din Golful Mexicului și cred că ar fi prematur uh, să vorbim acum despre consecințe atâta timp cât încă nici nu s-au identificat cauzele. Dar dacă se dovedește că o măsură reglementară va fi necesară, pot să vă garantez că Comisia va face propuneri la nivel european. Doamnelor și domnilor deputați, după cum vedeați, vedeți, în Uniunea Europeană se fac eforturi continue pentru a evita o astfel de catastrofă pe continentul nostru. Dacă se întâmplă un accident, avem măsuri și mecanisme necesare pentru a reacționa uh, imediat și pentru a minimiza um, pagubele aduse mediului și cetățenilor. Mulțumesc! Τώρα το λόγο θα πάρουν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού. Da, acum cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice, mai întâi în numele PPE-ului, domnul Sonic. Explozia platformei w Zatoce Mexicańskiej. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Explozia de pe platforma petrolieră din Golful Mexicului este cel mai mare dezastru din istorie. 800 de mii de tone au fost uh, deversate în acest golf. 40 de mii de kilometri pătrați în momentul de față sunt acoperiți de, de petroliu, o zonă mai mare decât uh, suprafața țărilor de jos. E clar, pierderile sentimente au fost și pierderi de vieți omenești. Uh, Dat fiind acest dezastru, cred că ar trebui să vedem care este situația de pe platformele noastre petroliere sau platformele petroliere aflate în apele teritoriale UE. Ar trebui să fie un prim pas pentru a încerca să asigurăm o siguranță în apele teritoriale comunitare. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că acest dezastru un astfel de dezastru s-a întâmplat în Marea, dacă s-ar întâmpla așa ceva, de exemplu, în Marea Baltică, pagubele ar fi irreversibile. De aceea, orice investiție în apele teritoriale UE ar trebui să fie monitorizată, să există standarde de siguranță cât mai ridicate, iar tehnologia folosită să fie cea mai modernă. Ar trebui de asemenea să venim cu niște standarde și proceduri internaționale uh, în caz de dezastru asemănător cu cel din Golful Mexicului. Am văzut de asemenea că decizia de a permite platformelor petroliere să foreze în anumite mm, regiuni, că aceste decizii sunt luate de multe ori în urma presiunilor făcute de organizațiile de lobby. Gândiți-vă ce se întâmplă și în Uniunea Europeană acum când trebuie luată decizia de a construi proiectul, acea conductă Nord Stream în nordul Europei. E clar că nu pot garanta un nivel de siguranță de 100% pe platformele petroliere offshore, asta e clar, însă nu trebuie să le permitem lobbyiștilor din industrie să influențeze deciziile luate în acest domeniu. Vă mulțumesc. În numele socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Arsenis 3 minute. Doamnă, doamnă președintă, vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, Deseori, uh, atunci când se întăresc măsurile de securitate, ne dăm seama că acest lucru nu este suficient. Explozia care a avut loc în Golful Mexic a avut loc, de fapt, pe o platformă construită în 2001 și consecințele uh, acestei explozii reprezintă o catastrofă ecologică imensă după toate zilele care au trecut, totuși nu s-a putut uh, întrerupe scurgerea de petrol. Peste 5 uh, uh, peste 800.000 de tone de petrol sunt deversate în fiecare zi în Golful Mexic există în același timp și specii care sunt în curs de dispariție. Cinci din cele șapte specii uh, de um, broaște testoase marine și de asemenea alte specii de mamifere marine sunt în curs de dispariție. Um, și de altfel avem de-a face cu o regiune care abia uh, își revenea din consecințele uraganului Katrina. În Statele Unite uh, se adoptă niște măsuri. Uh, Congresul a adoptat un moratoriu uh, prin care se limitează producția de petrol. Guvernul, uh, administrația Obama a confirmat acest moratoriu după accident, în ciuda unor declarații inițiale care mergeau în sensul contrar. Totuși se continuă în Europa instalarea de platforme petroliere, mai ales în Marea Nordului. Există sute de platforme care funcționează în prezent, atât pentru petrol cât și pentru gaze naturale. Accidentul recent din Golful Mexic ne confirmă îngrijorările uh, legate de o posibilă catastrofă ecologică mm, care ar putea interveni uh, în urma funcționării acestor platforme. Din păcate, exploatarea resurselor naturale maritime nu este luată în considerare în uh, directiva specifică, uh, iar acest gen de catastrofă ne arată că uh, nu suntem în măsură să garantăm evitarea unei astfel de catastrofe în Europa. Nu este suficient să adăugăm măsuri suplimentare de protecție. Ne întrebăm dacă în loc să continuăm să adoptăm noi măsuri, Uniunea Europeană nu ar trebui mai degrabă să adopte un moratoriu pentru a interzice exploatarea platformelor offshore. Trebuie să reacționăm înainte ca o astfel de catastrofă să nu afecteze și coastele europene. În, num- în numele grupului liberal, doamna Lepaj, două minute. Madame Le... Mulțumesc, doamnă președinte. Dezmembrarea platformei uh, din largul coastelor ruzianei pe 22 aprilie a provocat o mare neagră de proporții. Se pune problema uh, sistemelor uh, opririi unor astfel de catastrofe, absența controlelor suficiente din partea autorităților publice în legătură cu sistemele de securitate necesare și aplicate de operatorii platformelor pentru a evita riscurile de poluare și riscul specific legat de poluarea prin hidrocarburi a unor locuri foarte sensibile și locuite. Și colegul nostru a vorbit adineaur despre catastrofa care ar fi creată de un uh, astfel de accident în Marea Baltică. Marea Baltică s-a confruntat deja cu două accidente grave pe platforme offshore și este regiunea lumii în care se află cea mai mare concentrare de platforme din lume. În aceste condiții este absolut indispensabil să procedăm la o evaluare a situației pentru a ne asigura că un accident similar nu este posibil în largul coastelor noastre și ne bucurăm, domnule comisar, că o inițiativă în acest sens uh, a, a fost exprimată, a fost luată. Dar ce măsuri aveți de gând să luați imediat pentru a spori securitatea și prevenirea accidentelor pe platformele offshore din apele noastre teritoriale? Ați vorbit despre norme minime, domnule comisar, dar nu este suficient. În al doilea rând, care sunt măsurile de control pentru a se asigura că condițiile de securitate sunt respectate. Nu este suficient ca pe hârtie să existe reguli de securitate. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt aplicate și controlul aplicărilor trebuie să fie făcut. Ce faceți în acest sens? În al treilea rând, ce mijloace există pentru a evita în cazul unui accident poluarea coastelor. E foarte bine să avem uh, uh, nave și forțe civile dar nu este suficient. Nu a venit oare momentul să cerem exploatanților măsuri tehnice specifice pe care ar putea fi puse în comun? Nu este necesar să se pre- pre- prevadă, având în vedere luarea în considerare de dreptul comunitar al prejudiciului ecologic și un sistem uh, de garanții financiare pentru a se oferi uh, um, recuperarea pagubelor. De asemenea, trebuie să se știe ce intervenții ar avea companiile petroliere pentru uh, a evita catastrofele mediului marin, ce se prevede uh, pentru uh, zonele de adâncime, mai ales în nordul continentului și mă întreb dacă nu a venit momentul să ne punem și problema unui moratoriu în aceleași condiții cu cel care doresc Statele Unite. Nu a venit oare momentul să ieșim din această societate a petrolului? Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumim, doamnă Lepaș. Are cuvântul acum doamna Durand. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, și eu cred că ar trebui să punem capăt uh, tuturor acestor încercări pe care le face industria, care este practic însetată de petrol, încearcă să exploateze peste tot, uh, la o adâncime cât mai mare și astfel crește riscul de accidente. Prospecția și extracția a fost uh, practic pusă înaintea singure, siguranței. 800 de mii de litri de petrol brut pe zi sunt uh, deversați în momentul de față în Golful Mexic. Sunt niște consecințe grave. E vorba deci de exploatări făcute la mare adâncime, însă mijloacele de prevenire și de anticipare a riscurilor în amonte nu sunt suficiente. Deci eu aș avea niște întrebări. În primul rând să existe un audit pentru toate platformele petroliere, pentru a vedea cât de învechite sunt, dacă respectă normele și, bineînțeles, să se facă un control al platformelor și un control făcut de comisia asupra acestui control. Deci trebuie ocrotite ecosistemele cele mai fragile și pe lângă inițiativa luată pe care o salut pentru a vedea cum putem împiedica uh, astfel de circunstanțe și cum am putea reacționa în caz de accident. Deci nu credeți totuși că Uniunea Europeană ar trebui să ia inițiative clare pentru a ocroti ecosistemele cele mai fragile. Mă gândesc la Alaska. E nevoie de o convenție internațională ca și cea pentru resursele din zona Antarcticii și Europa ar putea fi un vârf de lance în acest domeniu. În sfârșit, iată un motiv foarte mult, foarte bun pentru a ne spune că e nevoie de energii regenerabile. Și așa cum e și cu vulcanul, al cărui nu practic nu-l pot pronunța, deci vulcanul ne-a dat un semnal în ceea ce privește transportul aerian, iar acest accident teribil ne dă un alt semnal în legătură cu exploatarea petrolului. Deci această cursă făcută cu orice preț trebuie lăsată în urmă. Vă mulțumesc, doamnă Durant. Are cuvântul acum domnul Chichester din partea grupului conservatorilor și reformiștilor. Uh, uh, Mulțumesc. Salut uh, declarația domnului comisar. Lumea a privit cu mare surprindere evenimentele care au avut loc uh, în Golful Mexic și deversarea de petrol uh, în urma exploziei. Și de asemenea, lumea a fost surprinsă și de incapacitatea industriei și a autorităților americane de a conteni această deversare. Um tentativele au fost lipsite de succes. Uh, și noi avem propriile noastre experiențe de dezastre petroliere în uh, Marea Nordului, de exemplu, și cred că am învățat niște lecții din aceste evenimente, dar trebuie să ne aducem aminte că există o semnificație a adâncimii, deci a, a difer- există o semnificație a diferenței de adâncime între Marea Nordului și exploatările din Golful Mexic. Uh, Sigur că probabil este nevoie de noi legislații, dar trebuie să fim siguri de ceea ce se întâmplă, să fim siguri dacă regulile pe care le avem în prezent ar putea evita acest gen de accidente și de asemenea trebuie să ne asigurăm dacă niște reguli noi ar putea preveni acest gen de accidente. Accidentele, dragi colegi, um, se întâmplă și nu putem să oferim niște garanții că acestea vor fi evitate. Există niște limite în ceea ce putem face. Și eu, un ultim gând, când um, luăm în considerare riscurile relative ca astfel de accidente um, să se producă, de exemplu, în ceea ce privește um, securitatea nucleară, cred că lucrurile capătă o nouă perspectivă. Mulțumesc, domnule Chichester. Are cuvântul domnul Hoarau. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Accidentul platformei din Golful Mexicului reprezintă o adevărată catastrofă economică și ecologică. Se pare că s-ar fi constatat irregularități de către Ministerul de Interne din Statele Unite în trecut. Și dacă ar fi așa, ar însemna că această neglijență a Ministerului este de neiertat și consecințele sunt incalculabile și nu privesc doar Statele Unite ale Americii. Știm că în lume sute de autorizații de foraj offshore sunt acordate de statele lumii. Dacă aceste autorizații sunt date la fel de ușor, acest lucru ar pune probleme grave întregii lumi. Și um, acest lucru ar pune probleme și regiunilor europene ultraperiferice, um, care sunt de fapt în general insule, peste 130 pe trei continente și trebuie să spun aici că sunt foarte îngrijorat pentru insulele noastre, având în vedere care sunt proiectele um, exploatării uh, petrolului offshore. De aceea este imperativ ca Uniunea Europeană să dea exemplul și să revizuiască cu, cu rigoare măsurile de securitate și de prevenție pe propriile sale uh, platforme petroliere offshore. În plus, vărsările accidentale sau operațiunile de petrol pe mare, nu neapărat din uh, vina Uniunii Europene sunt evaluate la peste la mai multe zeci de mii de tone pe an. Nu ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă inițiative în acest sens pentru ca platformele petroliere să depindă de autoritate științifică internațională incontestată care s-ar crea sub formă de autoritate internațională. După Copenhaga și înainte de Cancun, Uniunea Europeană Astfel, ar avea onoarea să fie inițiatoarea unei guvernanțe mondiale pentru cercetare, protecție și exploatarea resurselor fond fundului mării. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Martin. Comisar, Kommissar, als benachbarter Anrainer des Schwäbischen. Vă mulțumesc, domnule comisar. În uh, calitate de riveran uh, defavorizat al uh, mării din zona suavă. Mă gândesc că dacă s-ar întâmpla așa ceva în zona noastră, nu am mai avea practic apă potabilă. Ce s-a întâmplat? Mă întreb dacă toate aceste platforme petroliere, de exemplu, care se află și în zona Mării Nordului, uh, sunt conform standardelor de siguranță. Ne dăm uh, seama de foarte multe ori că verificările nu se fac așa cum trebuie. Care este de asemenea situația juridică? Cum rămâne cu plângerile făcute împotriva întreprinderilor în caz de accident? Nu ar trebui să existe niște fonduri pentru astfel de riscuri și, în ultimul rând, credeți că

Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Dezastrul din Golful Mexicului ne obligă să reevaluăm investițiile din Uniunea Europeană, mai ales cele legate de um, conducta baltică, uh, proiect care a fost continuat uh, în ciuda avizului negativ al unora. Există și un proiect în Marea Barents. Cantitatea de gaz uh, care va tranzita prin acest gazoduc va necesita multe foraje. Există și o conductă majoră pentru metan aici dar nu există stații de pompare care pot fi închise în cazul unui dezastru. Dacă intră apă în gazoduct, acest lucru ar distruge complet gazoductul. Deci, aș, întreba, aș ruga Comisia să studieze cu atenție riscul unui acestor tipuri de investiții. Mulțumesc! Și acum trecem la procedura spontană de luare a cuvântului și dau cuvântul fiecare dintre dumneavoastră câte un minut. Mai întâi, domnul Rubic. Sehr geehrter Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor. Cred că această dezbatere vine la momentul potrivit. Potrivit. Nu am soluționat problemele din Golful Mexic și nici nu știm uh, în ce parte a lumii poate avea loc un alt accident asemănător. Domnule comisar, cum credeți că ar putea ajuta Comisia Europeană, Uniunea Europeană, cu centre de cercetare, de expertiză, pentru a putea încerca să soluționăm împreună această catastrofă? Cred că Uniunea Europeană care dorește să aibă 20% din energie, energie surse de energie, din surse regenerabile, ar trebui să se implice mai mult. Credeți că în zona economică europeană, de exemplu în Norvegia, ar putea fi promovate astfel de inițiative? Domnul El Cadraui are cuvântul. Net als uh, andere sprekers ben ik enorm geschokt uh, door het feit dat... Mulțumesc, eh, domnule comisar. Uh, suntem foarte șocați de faptul uh, că mii de tone sunt deversate în mare și că nimeni nu reușește să oprească uh, acest uh, val de petrol. Consecințele asupra zonei de coaste sunt majore. Se spune că se face tot ce se poate, dar Deocamdată nu am reușit nici să evaluăm uh, impactul asupra mediului, deci la nivel european și nu la nivel național e nevoie de măsuri necesare pentru a evita astfel de catastrofe și în zonele noastre coaste. E nevoie de proceduri care să uh, fie um, să, să fie, să aibă alături de ele și măsuri concrete, să vedem cât ar costa aceste măsuri. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim ce se întâmplă și dacă se pierde petrol uh, uh, dintr-un, dintr-o navă transportatoare de petrol. Mulțumim, are cuvântul acum domnul sau doamna Kadenbach. Herr Kommissar Oettinger, als Mitglied des... Doamna Kadenbach, vă mulțumesc. În calitate de membră a Comisiei de Mediu și ca raportor din umbră pentru biodiversitate, sunt uh, practic zdruncinată de această catastrofă, deoarece o mare parte din biodiversitate e distrusă de acest accident. Și în ciuda eforturilor noastre de prevenție vor exista accidente. Pot exista accidente pe platforme petroliere, să pot exista accidente și la centralele nucleare. În Austria se spune că, din păcate, trebuie să se întâmple ceva grav pentru a împiedica alte accidente. Și, din păcate, învățăm doar așa. Și cred că acest accident petrolier nu ar trebui, ar trebui să ne facă să ne întrebăm dacă abandonarea energiei nucleare e ceva bun sau nu. Deci trebuie să ne folosim toate eforturile pentru a investi în energiile regenerabile. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kelly is mar nó de go bhfuil midig plé tábhachtach seo ach neadar ag deireadh na dála cén eh, tara. Nu știu eh, care va fi rezultatul până la urmă în ceea ce privește eh, companiile petroliere care au creat acest gen de catastrofe. Comisia trebuie să se asigure că se implementează reglementări pentru ca astfel de catastrofe să nu se mai repete. Trebuie să vedem care sunt alte resurse posibile, alte surse posibile de energie, ca energia eoliană, energia solară. Dacă nu vom reuși acest lucru, companiile petroliere vor continua să foreze și să exploateze platformele și astfel de catastrofe se vor repeta. Mulțumesc. Are cuvântul, are cuvântul doamna Țigău. Susținem uh, investițiile în infrastructura energetică europeană, dar doar în condițiile în care pentru acestea se asigură deplină siguranță pentru construcție și exploatare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

și în Europa există foarte multe investiții în resurse umane și investiții financiare uh, pentru găsirea de soluții și de mecanisme uh, Însă, totuși, uneori, natura își urmează cursul și cred că ar trebui să învățăm ceva din acest gen de experiențe, dar totuși nu se știe niciodată. Vă reamintesc încă o dată problema mm, Nord Stream. Um, haideți să ne gândim încă o dată la acest lucru. Dacă se va întâmpla vreo tragedie, noi vom fi responsabili și trebuie să discutăm încă o dată despre o exploatare sigură a Nord Stream și trebuie să întâlnim întărim uh, securitatea și protecția pentru Europa. Doamna președintă, mulțumesc. Domnul comisar va închide această dezbatere. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, ca și dumneavoastră, și eu sunt afectat, nu numai în calitate de comisar, ci și de cetățean, pentru că vedem modul în care timp de mai mulți ani natura va fi distrusă. Chiar atunci când suntem afectați de astfel de catastrofe, trebuie să arătăm, să dăm dovadă de sânge rece. Sigur că orice acțiune pripită n-ar fi decât un, uh, o proastă soluție. Uh, în Golful Mexic, uh, natura nu este singura cauză. Au avut loc și erori umane și uh, opinia publică și autoritățile americane vor uh, face lumină în această problemă, pentru că sunt interesați ca și noi de identificarea cauzelor acestei probleme. Cred că în Statele Unite populația este la fel de afectată și așteaptă la fel de mult ca mm, să, să se afle adevărul și să fie trase consecințele. Trebuie să avem încredere în competențele tehnice și în democrația Statelor Unite. În al doilea rând, trebuie să ne îndepărtăm de uh, industria petrolieră. De mai multe generații, țările industrializate recurg la petrol. Uh, cetățenii noștri uh, au peste 200 de milioane de autovehicole și eu însumi eu uh, conduc o mașină, ca și dumneavoastră, uh, conduc foarte mult, um, folosesc și avionul foarte des și în weekendul trecut am fost în sud uh, pentru o mică vacanță Există mai multe zboruri spre Atena, spre Madeira ceea ce înseamnă un consum crescut de petrol. Acest lucru ne privește pe toți. Și există mai mulți uh, asistenți decât deputați, dar din câte știți, vom avea nevoie în continuare de petrol. Și în peste 10 ani vom uh, crește resursele regenerabile de energie și trebuie să punem accentul pe aceste obiective. Experții spun că peste 40 de ani, 80% din nevoile noastre energetice ar putea proveni din surse regenerabile, deci care nu au o origine fosilă. E o posibilitate, așa spun experții, însă deși există în momentul de față posibilitatea de a avea autovehicule electrice, majoritatea mașinilor funcționează pe bază de combustibili fosili. Și ceea ce e clar e că cei care forează căutând petrol în Marea Nordului, în Golful Mexic, um, nu doresc uh, să se reducă această dependență. Deci, noi, dacă am avea energie regenerabilă, am depinde mult mai puțin de țările din OPEC, țări care de foarte multe ori nu sunt democratice. Și mai e o, și o altă problemă. În Marea Nordului se forează la o adâncime de 150-200 de metri. În Golful Mexic e vorba de 3.000-4.000 metri de adâncime. Și gândiți-vă la toate greutățile tehnice de a garanta siguranța atunci când se forează la o asemenea adâncime. Deci la 150-200 de metri adâncime poți să ajungi cu submarine pilotate de oameni. Însă fundul mării în Golful Mexic e foarte adânc și practic nu se poate asigura acolo o siguranță tehnologică. Eu am o încredere de plină în statele membre avem motive întemeiate, să avem încredere în tehnicienii din Marea Britanie, din Germania, din Norvegia, din Danemarca. Acești experți um, știu ceea ce fac și trebuie să ne gândim de asemenea și la Agenția noastră de Siguranță Maritimă, EMSA. Aceasta împreună cu organele de securitate națională sunt pe cale să țeasă această rețea de siguranță la nivel comunitar pentru țările membre care au ieșire la mare. În ceea ce privește proiectul Nord Stream, e clar că a trebuit să studiem uh, condițiile de siguranță au existat o serie de măsuri în prealabil de supraveghere și control și e foarte probabil ca Nord Stream să fie gazoductul cel mai sigur și cel mai modern din întreaga lume. E clar însă că există și diferențe importante și dacă ar exista vreo problemă cu acest gazoduct, se poate întrerupe la origine gazul sau în alte puncte de pe gazoduct. Deci nu putem compara Nord Stream-ul cu ceea ce s-a întâmplat în Golful Mexic. Asta e clar. În continuare, cred că trebuie să căutăm o cale prin care să ne îndepărtăm de petrol, însă va fi nevoie de decenii întregi și cu toții va trebui să facem asta, atât la nivel politic cât și în industrie. Și pe parcursul acestui drum va trebui să examinăm îndeaproape legislația existentă și condițiile tehnice. Deci noi ne-am pus deja această problemă în toamnă și imediat după ce vom face consultările necesare cu reprezentanții industriei, deci vom face o comunicare și vă vom informa. Eu cred că întreprinderile, companiile din acest sector știu foarte bine care este miza. O altă chestiune, dreptul la compensații pentru cauzele, pentru pagubele create. Deci dacă se știe clar cine a cauzat problema respectivă, compania respectivă va trebui să-și asume răspunderea pentru toate aceste pagube. Iar noi, atunci când există pagube ecologice, avem principiul cel care poluează plătește. Deci când există o cauzalitate clară, se știe clar asupra cui cade răspunderea. Iar eu unul sunt convins că peste câteva săptămâni vom putea detecta eventualele lacune, dacă trebuie să modificăm ceva din punct de vedere uh, tehnic sau juridic și voi putea veni în fața dumneavoastră pentru a vă demonstra că acționăm în mod proactiv. Deci noi vom preîntâmpina evenimentele nu vom reacționa la ele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Încheiem aici uh, dezbaterea și trecem la